observe uh, the member states more clearly and to observe them um, closer. Thank you. Très bien, très bien, oui, oui, vous pouvez applaudir. Oui. Alors, une des dernières questions, euh, le numéro 582, 582. Uh, hello, I'm Liam from Ireland, and I would like to ask um,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 to both countries, I guess. Yes. Très bien, merci beaucoup. Euh, le numéro 762. 7, 6, 2. Ah, vielen Dank. Also meine Frage wäre, äh, uh,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 Elle a accueilli les épreuves sportives de la voile des Jeux olympiques d'été. Elle a été inscrite au patrimoine culturel de l'UNESCO. Okay, so the first general knowledge question for the four teams. Estonia's capital city Tallinn is noted for the beauty of its medieval old town. What honor was bestowed on Tallinn in 1997? Did it host the Eurovision Song Contest,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 Lequel des éléments suivants ne fait pas partie des halogènes Le fluor, le chlore, l'astate ou xénon Second question on general knowledge for the four teams. In the periodic table of chemical elements, which one of the following elements is not part of the halogen family? Is it fluorine, chlorine,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 portent toujours en public des casques et des costumes qui s'inspirent du film Phantom of the Opera de Brian De Palma. Est-ce vrai ou faux? The Green Team, your musical question. You have just heard an extract of the song Instant Crush by Daft Punk, the famous French electronic music duo.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 It's a final call for the speakers. If you were a speaker this morning, if you presented, will you please see Lucy? Speakers, please. Bien. L'équipe gagnante de rouge, mademoiselle, s'il vous plaît. S'il vous plaît.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 Brevisimamente sull'ordine dei lavori. Foarte pe scurt, în legătură cu ordinea de zi, domnule președinte, nu știu dacă știți, dar ieri eh, în plenar eh, au fost proferate injurii și președintele eh, ales al Statelor Unite a fost numit clovn, nu pentru represiune, că noi suntem liberali și nu votăm contra celor care își exprimă liber opiniile, nu cerem să fim arestați sau dați în judecată, ci doar Vă cunosc uh, sensibilitatea față de imaginea Parlamentului și vă rog să luați măsurile necesare. Mulțumesc!